Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer. V-aș fi recunoscătoare dacă ați luat loc. Vom începe. Alors, tradesman's entrance. Je ne je je, je me rappelle plus, je lis tout seul Oh non, non, non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 Vom începe. Vă rog să verificați dacă aveți cartela de vot la dumneavoastră, pentru că fără cartelă nu votăm. Am spus-o deja, pentru că va fi complicat și să nu existe erori. Deci sper ca toată lumea să aibă cartela. Începem cu votul pentru amendamentul oral al doamnei Jolie. Nu, este o întrebare orală. Da, domnul Deva? Nu, am luat o decizie în această comisie și nu dorim să revenim asupra deciziei. Va fi imposibil. Vă rog, decizia a fost luată de mai multe grupuri politice. Atunci am spus că va fi ultima dată că mai acceptăm să votăm. E foarte dur pentru mine să fiu foarte fermă, dar am fost cu toții de acord. Cine nu are cartela de vot, la el nu va vota. S-a luat o decizie în unanimitate, îmi pare foarte rău, dar dacă uh, începem de pe acum, nici nu mai merită să încerci să conduci lucrurile. Deci vă rog, telefonați asistenților dumneavoastră să vă aducă cartela de vot pentru că este deja al doilea an uh, al mandatului și în continuare avem probleme să nu avem cartela de vot la noi. Bun, începem. Aici o întrebare orală din partea doamnei Jolie. Fără amendamente. Cine este pentru? Bun. Uh, vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. În unanimitate pentru. Cea de-a doua întrebare orală fără amendamente, de asemenea din partea doamnei Jolie. Vot electronic de asemenea. S-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, se adoptă în unanimitate. După aceea, o rezoluție, proiect de rezoluție din partea doamnei Eva Jolie, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, aliniatul 2, în două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 2, amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Partea a doua. amendamentului 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Verificăm. pentru amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 voturi pentru. Împotrivă. Nu sunt sigură. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum referințele numărul 4, nu, da, numărul 4, cine este pentru? Împotrivă. Să vedem cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția pentru. Împotrivă. Da, mă scuzați, trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. În unanimitate pentru. Asistența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 Mă scuzați, spune președinta, se adoptă. Partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a cincea. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul numărul 2. Amendamentul 3. Cine este? Pentru. Nu? Da? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendament oral numărul 1. Nu supunem la vot. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împo... Mă scuzați, cade. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, nu, mă iertați, e caduc. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri,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 Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Okay. Supunem acum la vot propunerea de rezoluție privind uh, contribuția pentru dezvoltare. Nu? De asemenea, Eva Jolie. Aliniatul numărul 1, amendamentul 8, pe două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm electronic. Pentru partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 9, de asemenea, două părți, trei părți, mă scuzați. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Se adoptă, dar vă rog să ridicați mâna. Partea a treia. Pentru, împotrivă, abțineri. Supunem la vot din nou partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 11 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă doriți amendamentul 11, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ați văzut bine. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 72 două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă. Mm, nu știu, verificăm. Partea a doua, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 21 vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 22. S-a închis votul. Se respinge. Amendul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 cade. Bun, deci ajungem la considerente două părți. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă partea a doua pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendatul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu. Votăm electronic pentru amendamentul 3. S-a închis votul. Să adoptăm. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum rezoluția prin vot electronic. Prin... Nu, două părți, nu se poate. Nu, rezoluția, vot electronic, vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 pentru 2 împotrivă. Iar acum trecem la la ajutorul financiar acordat de către Parlamentul Afganistanului.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 La situation, je l'ai laissé papoter une minute parce que M. Berman, il lui faut sa petite... Domnul Berman probabil că are nevoie de un minut să se miște puțin. La situația des femmes en Situația femeilor în perioada de război. Nous allons maintenant considérer le projet d'avis de Madame. Vom analiza iar acum proiectul de aviz al doamnei Grez. Avem statutul de comisie asociate. Este vorba despre protejarea femeilor împotriva oricăror forme de violență sexuale, de asemenea situații preconflict și situația femeilor în toate activitățile menite să prevină conflictele și de asemenea reconstrucția după conflict. Noi ne dorim o abordare sensibilă față de situația acestor persoane și soluții pentru prevenirea conflictelor. Deci, uh, voi da cuvântul doamnei Grez pentru prezentarea proiectului de aviz. Doamna Grez, aveți 10 uh, minute, mai mult sau mai puțin. Alors, en fait... Mulțumesc, doamnă președinte avizul referitor la situația femeilor în perioada de război este urmarea dezbaterilor din uh, comisie de anul trecut. Este deosebit de interesant și pentru noi, pentru că dezvoltă în continuare ce a fost inițiat aici și sublinează legăturile dintre mai multe comisii. Comisia FEM, uh, ne, acest proiect ne privește și pe noi. și ne privește mai ales că este vorba de violențele sexuale din timpul și de, după conflicte, există necesitatea de a lua în considerare situația femeilor, în special în ceea ce privește prevenirea conflictelor. Ați, ați văzut deja documentul. Voi uh, face întâi o serie de recomandări care să sublinieze Uh, abordarea în ceea ce privește situația femeilor. Este adevărat că Uniunea și-a luat deja mai multe angajamente în acest uh, domeniu, spre exemplu, strategia Uniunii pentru egalitatea între sexe 2010-2015, care este în paralel cu rezoluția Națiunilor Unite în această privință. dar uh, există o provocare mai mare. Avem o reacție fragmentată Prin urmare, provocarea este stabilirea unei coerențe. Am evocat și problema acțiunilor exterioare. Trebuie să coordonăm diversi piloni ai acțiunii exterioare. voi uh, vedeți, banii sunt uh, în mijlocul uh, problemei și trebuie să ne coordonăm resursele financiare, în special în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Cât despre rapoartele pe care le avem la dispoziție, abordările asupra acestei chestiuni nu sunt, uh, nu iau în considerare problema femeilor. Veți vedea în document propunerea îmbunătățirii indicatorilor, în special uh, crearea unor măsuri nu neapărat cantitative, ci calitative. Subiectul este unul sensibil și nu contează doar cifra globală, ci calitatea. În final, înainte să-i dau cuvântul colegei mele, aș dori să reamintesc importanța delegațiilor, în special necesitatea unei pregătiri mai bune a uh, delegațiilor pentru ca abordarea lor să fie mai bună. Îi acord cuvântul, îi dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc mult, doamnă Grezi, voi da cuvântul doamnei Cretu. Crețu. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru acest raport. Apreciem foarte mult ce a făcut până acum. Aș dori să integrez anumite puncte pe care le voi sublinia astăzi. În primul rând, considerăm că trebuie să acordăm mai multă atenție documentelor uh, Serviciului pentru Acțiune Externă al Uniunii Europene trebuie să Este nevoie să existe și reprezentanți din partea țărilor în curs de dezvoltare pentru perioada până în 2015. Trebuie să existe prevederi pentru garantarea protejării femeilor împotriva uh, violului, dar și a violențelor. Trebuie să acordăm o atenție deosebită pentru protejarea mamelor și mamelor cu copii Eh, de asemenea în ce privește evacuarea din zonele de conflict și acordarea de facilități medicale, ajutarea femeilor însărcinate, prevenirea bolilor cu transmisie sexuală pentru perioada 2014-2020. Poate că este eh, eh, binevenit să subliniem că noi uh, condamnăm luarea de ostatici și cred că ar trebui să existe uh, pedepse mai severe atunci când sunt folosiți oameni ca scuturi umane în zonele de conflict. Cred că din acest punct de vedere uh, dreptul penal trebuie să aibă prevederi valabile pe plan internațional pentru asemenea sancțiuni în situații care există în Congo, Uganda, Republica Sudafricană, în Darfur, în Sudan. Deci este nevoie de o mai bună coordonare cu uh, Tribunalul Penal Internațional. Subliniem și importanța uh, de a um, informa uh, rudele în legătură cu cazul persoanelor dispărute. Mulțumesc foarte mult și poate că în cadrul dezbaterii voi mai uh, interveni. Domnul Martinez. Gracias, presidenta. creo que, que estamos ante... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că avem de-a face cu un raport foarte interesant și, după părerea mea, este un subiect foarte dramatic. Cred că este Cred că avem o abordare foarte adecvată din partea doamnei Grez a acestei teme. Evident, comisia noastră are un rol important, are un cuvânt de spus pe marginea acestui subiect și cred că ar fi periculos să ne gândim că de acest subiect ar trebui să se ocupe doar Comisia FEM. Pe toți ne privește acest subiect și cred că și alte comisii ar putea să redacteze un aviz pe marginea acestei teme. Femeile care se află în uh, situațiile uh, descrise aici sunt de fapt uh, victime de două ori sunt, pe de-o parte, victime ale războiului ca ființe umane, așa cum și un bărbat sau orice persoană ar fi victima unui război. Dar, după cum s-a raportat foarte bine și s-a documentat foarte bine, femeile sunt uh, victime speciale în calitatea de femei în, într-o situație de conflict. Sunt uh, victime în calitate de, uh, calitatea lor de mame, au un rol, uh, desigur, special în îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă. Și după cum am spus, într-o situație de conflict, femeile sunt uh, victime de două ori. Și este foarte clar că înțelegem din ce în ce mai mult că uh, violența sexuală este folosită ca o armă um, a purtării războiului nu este un uh, fenomen nou și nu este un uh, fenomen care se răstrânge doar în uh, Africa. Au existat în urmă cu câteva decenii războaie chiar și în Europa, unde situația femeilor era absolut aceeași. Erau, se manifestau violuri sistematice a femeilor și aceste uh, violuri au fost folosite, după cum spuneau, ca o armă sistematică de purtare a războiului. Deci o sprijinim pe doamna Gres și dorim să colaborăm îndeaproape cu dumneei în redactarea acestui aviz. După părerea mea, lipsește un lucru aici, un lucru care ar putea și ar trebui să fie inclus în acest aviz. Pentru Uniunea Europeană, consider că ar fi um, foarte important să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite, deoarece în acest domeniu ONU uh, colaborează și uh, activează foarte intens. Și um, ONU a avut câteva um, succese în acest uh, domeniu. Eu discut cu foarte mulți oameni implicați în acest domeniu și este adevărat că ONU s-a concentrat în acest moment uh, asupra situației din Africa, dar nu ar trebui să uităm că asemenea lucruri s-au uh, întâmplat, de exemplu, și în Cambodgia și, după părerea mea, ar trebui să sprijinim uh, măsurile luate de ONU. Sprijinul nostru ar fi, iar ajuta și pe ei și raportul ALR ar fi mult mai bun dacă am uh, introduce și acest aspect. Sunt sigur că va exista un sprijin majoritar, chiar dacă nu uh, una, în unanimitate. Mulțumesc, doamna stau mare cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte important s-a spus în repetate rânduri că este foarte bun. Mă voi referi la rolul societății civile, la sprijinul pentru uh, grupurile locale și reprezentanții societății civile uh, pentru că acest sprijin trebuie să joace un rol important, mai ales pentru grupurile de femei și pentru cei care au o agendă specifică de gen. Este nevoie aici de construcția unor capacități adecvate, mai ales în regiunile uh, aflate în criză, unde uh, statul de drept uh, încă nu are capacitatea să își exercite uh, rolul cum trebuie. Deci este nevoie despre proiecte de dezvoltare din partea femeilor pentru femei. Iar uh, poate contribuim prin inițierea unor asemenea proiecte. Femeile nu sunt doar sexul slab, ele pot fi și uh, foarte puternice. De asemenea, femeile trebuie să aibă acces la proprietate asupra uh, pământului, pentru că după situații de conflict există multe văduve uh, sau femei divorțate Uh, și au mari dificultăți să se întoarcă înapoi în patria lor și să uh, își dobândească proprietatea asupra pământului. Um, există de asemenea uh, situații, dispute legate de proprietate în țările post-conflict. Noi ar trebui să creăm o șansă pentru societatea uh, care uh, își revine după un conflict pentru ca și femeile să poată să uh, dețină proprietăți asupra terenurilor, dar este nevoie de reglementări adecvate. Cred că ar trebui să mai menționăm și alte două aspecte. Sprijinul pentru inițiativele legate de candidate feminine la diversele funcții trebuie, pe de altă parte, să-i sensibilizăm și să-i mobilizăm și pe bărbați în acest sens. Ei trebuie să înțeleagă că o participare mai puternică a femeilor la viața politică poate să îmbunătățească lucrurile. Cred că termenul de predare este astăzi seară, deci am mai avea posibilitatea să propunem amendamente. Mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul doamnei Τιουτσάρος. Η αναφορά που έχει παρουσιαστεί σήμερα. Vă mulțumesc. După părerea, după părerea mea, cele spuse astăzi sunt foarte importante. Aș dori să-i mulțumesc doamnei uh, raportor și în același timp să spun totuși că lipsește ceva. Este vorba de condițiile reale de război și situația femeilor. Din perspectiva rolului Comisiei DEVE în ajutarea procesului de democratizare a țărilor celor mai puțin dezvoltate și în legătură cu formarea unui sistem educațional funcțional. Cred că acesta este un lucru pe care am putea să-l folosim. Ce se întâmplă într-un război de la începutul conflictului este de fapt o încălcare barbară a drepturilor uh, omului. Se încalcă drepturile femeilor, care, desigur, au o responsabilitate față de proprii copii și, de fapt, ne confruntăm cu o problemă uh, generală. persoanele implicate, implicate în conflict se uh, îmbolnăvesc, de exemplu, și femeile ar trebui să aibă acces la diferite servicii. Uneori li se cere femeilor chiar să pună mâna pe arme și să participe la conflict. Deci, până la urmă, nu cred că acesta ar trebui să fie rolul femeilor într-un conflict, să participe în mod activ la un război. Și oricum femeile nu sunt uh, bine pregătite pentru a-și putea apăra copiii într-o asemenea situație și cred că acest lucru ar trebui să fie inclus în raport și pe lângă acest lucru, cred că ar trebui să vedem dacă nu ar trebui să cerem unor uh, state să semneze Tratatul Națiunilor Unite uh, legat de violența sexuală îndreptată împotriva copiilor și eventual am putea să dezvoltăm mai departe ideea creării unei instituții speciale care să se ocupe de aceste măsuri de sprijinire a femeilor. Vă mulțumesc. Paroleta, Monsieur Cashman. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Cashman. Vă mulțumesc. Um, ca una din vocile masculine din comisie, aș dori să-mi exprim uh, îngrijorările. Este o problemă care ne afectează pe toți. Am văzut problema tot mai mare a violului uh, corectiv aplicat împotriva lesbienelor. situație ce apare înainte, în timpul și după conflicte. Avem nevoie de resurse financiare care să rezolve această problemă importantă, în special în ceea ce privește rezoluțiile ce urmează încheierii păcii. Femeile sunt folosite în timpul războiului, iar apoi, după război, sunt uh, folosite pentru a reconstrui comunitățile și familiile aș spune că domn, ceea ce a discutat domnul Berman în Serviciul pentru Acțiune Externă, avem, uh, trebuie să rezolvăm aceste probleme fiecare persoană ce prezintă nu Poate mă înșel, însă mi se pare o problemă urgentă și importantă. Vorbim mereu despre non-discriminare, însă nu există o voce unică în Comisia Europeană. Acea voce ar trebui să fie uh, responsabilă. Aici nu tot revenim la aceleași rezoluții, dar vorbim despre valorile fundamentale ale Uniunii Europene eu pun o întrebare. De ce în uh, comisarii ignoră acest fapt și nu există o persoană care să reprezinte această situație? Nu e nevoie de bani, există mulți uh, foști diplomați talentați care ar, s-ar ocupa de această provocare și ar putea să reprezinte, să fie un altul reprezentant pentru egalitatea între sexe și non-discriminare. Facem cereri pentru Serviciul de Acțiune Externă și pe, către Catherine Ashton, dar ei nu au resursele să se ocupe de aceste probleme. Să încercăm să răspândim uh, aceste valori, dar prima, voi reveni la ceva. Prima dată când am venit aici, mi s-a părut de neacceptat că nu avem raportori care să se ocupe de un întreg mandat, să aibă un secretariat și să se ocupe de probleme precum egalitatea între sexe, non-discriminare în baza articolului 13 din Tratatul Uniunii Europene. Există voci care se ocupă de valorile noastre, uh, inițiază legislații, dar nu suntem altceva decât o comunitate uh, economică care este stabilă din punct de vedere economic, dar apoi ce ne mai rămâne? Absolut nimic. Vă mulțumesc. Domnule Berman, este rândul dumneavoastră. Cred că situația femeilor în zonele de război este foarte gravă. Majoritatea victimelor din zonele de război sunt femei și copii, printre civili. Ei sunt uh, vizați în mod deosebit atunci când e vorba de terorizarea populației. Cred că este necesar ca Uniunea Europeană să numească un uh, trimis special sau un reprezentant care să se ocupe de această problemă. Există atâtea instrumente financiare și domenii politice acoperite de Uniunea Europeană și este justificată crearea unui trimis special care să aibă drept uh, principal obiectiv coordonarea acțiunilor în ceea ce privește situația femeilor și munca sa în domeniu trebuie să fie exemplară. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zabosca. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect care a fost discutat uh, sub multe puncte de vedere. Există deja un al doilea raport din partea Comisiei FEM uh, și în perioada anterioară am avut un raport asemănător. Cred că uh, suferă în urma specificului unui raport de inițiativă pentru că um, ceea ce propunem noi uh, nu are caracter de obligativitate și în felul acesta ne învârtim într-un cerc vicios. Am făcut repetate încercări de a lista problemele care fac ca femeile în zonele de conflict să sufere, dar mi se pare că nu există niciun fel de îmbunătățire a situației, niciun fel de progres și cred că documentele noastre sunt uh, Uh, cumva fără dinți. Dacă există o situație de conflict, vom fi martorii suferințelor femeilor, deci va fi o problemă permanentă și nu vedem niciun fel de îmbunătățire dincolo de F eforturile pe care le face Organizația Națiunilor Unite. Există mame care suferă, există femei care sunt victime ale violențelor sexuale, femeile de multe ori trebuie singure să vadă de gospodărie și de copii pentru că partenerilor de viață, soții au murit în război deci există o serie întreagă de situații foarte dificile și uh, cunoaștem foarte bine uh, această listă de situații dificile. Am uh, văzut în Africa de Nord, în timpul primăverii arabe, că erau multe femei care au încercat să își apere drepturile să ne gândim uh, la deținătoarea premiului Nobel din Yemen și apreciez că și acum premiul Nobel pentru pace a fost acordat uh, femeilor. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum comisiei. Doamna Elena Volpis, dacă doriți să interveniți. Uh, Bună dimineața. Mă numesc Elena Volpis din partea Comisiei. În primul rând, dorim să salutăm acest raport și suntem de acord cu toate faptele trecute aici și cu toate concluziile la care s-a ajuns. Mai ales în ceea ce privește punctele care subliniază sprijinirea rolului femeilor, sprijinirea rolului uh, organizațiilor care se ocupă de drepturile femeilor și de a da mai multe drepturi femeilor, de a se implica în uh, procesul de negociere a păcii și de asigurare a păcii. În plus, sprijinim de asemenea importanța combaterii violenței sexuale. Aș dori să menționez ce face Comisia pentru a contribui la consolidarea acțiunilor în acest domeniu. După cum știți, probabil, în 2010, Consiliul a adoptat planul de acțiune al Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea între sexe. Am uh, menționat acest plan deoarece există un număr de uh, acțiuni și indicatori uh, legate de mobilizarea resurselor umane și financiare în Uh, construirea de capacități. În primul rând, în urma rezoluției ONU 1325, care își propune combaterea violenței sexuale. Din punctul de vedere al programelor concrete, acestea sunt patru. În acest moment avem un program um, finanțat de Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Acest program se numește uh, Women Connect Across Conflicts, legături între femei între conflicte. Este vorba de un program uh, transregional care acoperă um, Asia de Sud, Pakistanul, Af- uh, Afganistanul, Caucazul de uh, Sud, Georgia, Azerbaijan și uh, regiuni din Asia Centrală, printre altele Kyrgyzstan, de exemplu. Obiectivul principal al acestui program este să sprijine acțiunile um, organizațiilor care reprezintă drepturile femeilor în implementarea rezoluției 1325, um, rezoluție a Consiliului de Securitate a ONU. Apoi, prin intermediul instrumentelui pentru stabilitate, uh, funcționează un alt uh, program. Este... Da. Am uitat să vă spun că acest program este uh, pus în aplicare de UN Women, ONU uh, Femei. Celălalt program uh, funcționează cu cooperarea mai multor organizații internaționale. Uh, are la dispoziție un, uh, resurse financiare de 1,5 uh, milioane, care ar trebui să fie uh, lansat și a fost lansat, de fapt, prin planul de acțiune pentru 2011 și obiectivul principal este să consolideze capacitatea și coordonarea acțiunilor de implementare a rezoluției 1325. Acestea ar fi două programe și apoi Unul din obiectivele planului de acțiune legat de egalitatea între sexe a fost să folosim uh, pe cât se poate posibil uh, programele noastre tematice pentru a mobiliza resurse locale pentru ca, pe de o parte, să, implement, să implementăm rezoluția 1325 a ONU, dar, pe de altă parte, să uh, punem în aplicare liniile directoare a Uniunii Europene de combatere a violenței împotriva femeilor și a discriminării. Deci se întâmplă acest lucru. Acum a parler plus vite. Și <laughs> désolée, Ok, no problem. We are now... Mulțumesc, dar vă rog să fiți mai subcintă. Noi acum punem în uh, aplicare uh, planul de acțiune și vedem că există o serie de uh, acțiuni la nivel local. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Je vais Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Grez pentru a trage concluziile. Uh, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc că, uh, că ați amintit programele care sunt în aplicare. Văd că dezbaterea a fost uh, foarte fructuoasă și au apărut multe elemente. Am înțeles că, în ciuda programelor deja în aplicare, trebuie să punem uh, accentul pe situația femeilor în timpul perioadelor de conflict. Am uh, remarcat toate punctele ce trebuie adăugate pentru a extinde acest proiect, în special în ceea ce privește problema violurilor și prostituției, și aspectele medicale, domnul Martinez a amintit că în timpul războaielor violurile sunt folosite ca armă. Există o serie de propuneri foarte concrete, cum ar fi colaborarea cu Națiunile Unite și dezvoltarea legăturilor cu societatea civilă și abordarea care mi s-a părut interesantă a fost că trebuie să considerăm femeile nu doar ca victime sub aspectul protecției, dar și ca actori în um, reconstrucție. E o abordare foarte interesantă, după părerea mea. O altă propunere făcută și care cred că merită dezvoltată este cea uh, drepturilor femei de a, femeilor de a deține teren. Este evident ne, pentru noi, dar nu este la fel peste tot. Este un punct foarte interesant. În fine, și propunerea domnului Cașman mi s-a părut foarte interesantă, aceea de a crea, un, de a avea un reprezentant pentru această problemă specifică. S-a a fost evocat și premiul Nobel pentru uh, acea femeie din Yemen, dar uh, e vorba și de o femeie din Liberia, unde femeile au jucat un rol important. Poate că și ea după această dezbatere, am reținut că există multe idei, multe propuneri, dar întrebarea care rămâne este cum să facem aceste decizii obligatorii. Este o chestiune care trebuie dezvoltată pe viitor. Vă mulțumesc. Voi uh, asculta toate comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Grez. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor expune astăzi la ora 18 și ne vom mai discuta la reuniunea din 18 noiembrie. Suntem în întârziere, ne pare rău pentru cei care tocmai au venit. Trecem la prezentarea raportului pentru misiunea de ajutor în Sudanul de Sus. Reprezentantul uh, Uniunii Europene pentru Sudanul de Sud și membrii AFED vor participa. Uh, Nicol, am avut o delegație în Sudanul de Sud, țară care și-a declarat uh, independența, s-a separat de nord după decenii de război, în urma cărora au, au murit milioane de oameni odată recunoscută de comunitatea internațională independența, rămân probleme importante, situația umanitară este îngrijorătoare, problema frontierelor rămâne, se, există confruntări la granița între sud și nord, dar există și problema împărțirii veniturilor din petrol. Aș dori să urez doam, Doamna va interveni după ce colegul nostru va prezenta misiunea. Vă rog să nu depășiți termenul alocat, suntem în întârziere. Îi dau cuvântul domnului Tirolia, timp de 8 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte dom reprezentantului special al Uniunii Europene, dragi colegi, după cum uh, știți, anul trecut a fost, în iulie a fost o delegație în Sudanul de Sud. Am fost însoțit de domnul Rialdin, al doilea, în a doua parte a călătoriei. Mm-hmm. Am avut uh, probleme de cazare acolo, dar uh, este firesc într-o zonă de conflict. În acel context specific, scopul comisiei noastre a fost să obțină informații legate de procesul de pace, necesitățile în ce privește dezvoltarea și buna guvernanță, să analizăm la fața locului angajamentul Uniunii Europene în acest domeniu. Și în numele delegației doresc să mulțumesc în mod special doamnei Marslen, care era reprezentantă specială a Uniunii Europene în Sudan și Sudanul de Sud, care ne, făcut, ne face onoarea prezenței și astăzi în întâlnirea aceasta și, de asemenea, personalului din Ajuba pentru uh, contribuția la buna desfășurare a misiunii. După cum știți, în 2011 Republica din uh, Sudul Sudanului a devenit membră, statul membru al Uniunii Europene și al Uniunii Africane. Independența Sudanului de Sud uh, uh, duce ca această țară, să, Sudanul și Sudanul de Sud, să se despartă în două state. Iar acum uh, această țară se află în fața unei mari provocări de reconstrucție și din păcate, există multe situații de dificultate, există multe persoane analfabete, există multe persoane malnutrite în această uh, regiune. Sistemul sanitar, de asemenea, uh, este practic inexistent. Uh, este nevoie de medici, de infirmiere. Deci este un teritoriu mai mare decât Franța Sudanul de Sud uh, în continuare uh, a cunoscut violențe tribale și ca atare uh, um, și crearea noului guvern a dus la victime. Um, în fața acestor provocări, Sudanul de Sud va trebui să se fie în continuare timp de mai mulți ani sub un control internațional pentru a se reface lucrurile. Uniunea Europeană a acordat un ajutor de dezvoltare în sumă de 600 de milioane de euro. Ministrii afacerilor externe ai Uniunii au convenit în mai anul trecut de a suplimenta aceste fonduri în valoare de 200 de milioane de euro uh, pentru o perioadă de trei ani. Am avut o serie întreagă de întâlniri bilaterale, ne-am întreținut și cu doamna Marsden, care probabil mai târziu uh, va uh, vorbi despre mandatul său, dar ne-am întâlnit de asemenea cu vicepreședintele noi adunări uh, naționale din Sudanul de Sud și cu cei care au sarcina de a instaura pacea în această zeziune, de asemenea cu reprezentanții ai societății civile din zonă în contactele noastre ne-am concentrat pe mai multe subiecte. Rolul Chinei în reconstrucția acestei țări și reforma uh, sectorului de securitate. Vreau să vă spun că China manifestă un apetit feroce pentru această regiune, inclusiv pentru rezervele de petrol. Deci noi uh, cred că trebuie să colaborăm prudent pentru a avea o contribuție comună, pentru a partaja uh, angajamentul în această regiune. Dar este nevoie de uh, specificări suplimentare în contractele semnate cu China. Națiunile Unite doresc de asemenea să susțină reforme în acest sector care vor fi uh, de o importanță cheie pentru instaurarea unei păci durabile și uh, în toate întâlnirile noastre s-a spus că demobilizarea va fi importantă pentru că noul guvern consacră, din păcate, o mare parte a bugetului pentru armată, pentru scopuri militare. Este nevoie de un proces de reintegrare, de acordare de atenție deosebită pentru crearea de locuri de muncă pentru foștii combatanți deci ă, trebuie creat spilonii pentru construcția noii societăți. Există agenți, specializa, agenții specializate care se angajează în acest domeniu și se dorește și colaborarea cu societatea civilă. Parlamentul din Sudanul de Sud ă, își dorește de asemenea să participe la construcția unei păci durabile pentru democrație parlamentară și delegația noastră a menționat toate posibilitățile de cooperare pentru consolidarea capacităților instituționale, pentru punerea în aplicare a acordurilor de pace, care de asemenea au făcut obiectul uh, discuțiilor noastre, pentru că există încă obstacole care trebuie să fie înlăturate, uh, inclusiv în ce privește demarcarea frontierelor. Există per cetățeni din Sudanul de Sud care încă trăiesc în partea de nord și care trebuie să revină acasă. De asemenea, trebuie să existe capacități de exploatare a resurselor naționale, a petrolului. Demersuri în domeniul demobilizării sunt necesare. Situația este încă volatilă și există încă mișcări rebele, inclusiv niște forțe armate din exterior care uh, constituie o amenințare pentru climatul de securitate. Eh, reprezentanții Națiunilor Unite sunt eh, susținătorii unei inițiative interesante în acest domeniu. Guvernul eh, de asemenea se angajează în valorificarea resurselor de petrol. Este nevoie de o demarcare a frontierelor, cum am spus, am avut schimburi de experiență în acest domeniu, dar trebuie analizată uh, atent inclusiv transhumanța în această zonă. Pentru că uh, trebuie să create condiții pentru bună guvernanță și ca atare Comisia specializată pe respectarea drepturilor omului uh, trebuie să se angajeze în această regiune. Există, de asemenea, sectoare cheie ale populației civile cu care trebuie să se colaboreze iar atenția guvernului uh, trebuie să se concentreze pe aceste sectoare. Lucrurile sunt foarte complicate. Este un context uh, exploziv de insecuritate. Deci, uh, progresele nu pot fi considerate a fi definitive în sensul progresului acestei țări. Noi trebuie în continuare să colaborăm pentru ca instituțiile de stat să poată să fie consolidate Structura instituțională trebuie astfel construită. Resursele petroliere și miniere pot constitui și un risc pentru Sudanul de Sud, pentru că în clipa de față capacitățile economice sunt aproape inexistente. Există problemele de bună guvernanță, există încă elemente de corupție, Uh, care pot să contracareze uh, evoluția țării pe calea cea bună. Deci este nevoie de asistență internațională și în special de un angajament al ONU în acest domeniu. Noi uh, dorim să colaborăm cu responsabilii din Sudanul de Sud, să creăm un parteneriat în bune condiții. Este mm, nevoie de respectarea acordului de la Cutume, pentru că în promovarea democrației parlamentare uh, mai avem uh, o mare contribuție de oferit. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur Tirolien. Je passe à... Mulțumesc foarte mult, domnule Tirolien. Minute, s'il vous plaît. Merci. Vă mulțumesc foarte mult. Salut acest uh, raport uh, făcut de delegația Parlamentului European. Înaltul uh, reprezentant a participat la sărbătorirea independenței pe 9 iulie și a felicitat poporul pentru independența câștigată cu greutate și a inițiat un parteneriat prin care să ajute acest nou stat să devină unul prosper care să răspundă așteptărilor poporului. Ea și-a exprimat speranța că liderii din Sudanul de Sud vor îmbrățișa pluralismul și diversitatea și vor pune fundațiile unei uh, societăți bazate pe respectul drepturilor omului și statul de drept. La trei luni după independență, președintele a început uh, foarte bine, a format un uh, nou cabinet și are un program ambițios pe 100 de zile. S-a, a colaborat cu Consiliul pentru Drepturile Omului de la Geneva și dorește să rezolve problemele subdezvoltării, să rezolve problema corupției, violențele tribale și să primească poporul care vine din nord să lupte cu inflația, blocada comercială de la graniță și problemele umanitare legate de securitatea alimentară și influxul de uh, oameni. Există tensiuni cu Nordul în ceea ce privește problemele nerezolvate Uh, solicităm uh, atât Cartumului cât și Jubei să ajungă la un compromis. Uniunea Europeană a jucat un rol important, în special în asistența umanitară, consolidarea capacității, societatea civilă și emanciparea femeilor. Problemul, programul comun cu membrele uh, stat, cu statele membre vrea să dezvolte o strategie și să îndrepte eforturile în mai multe uh, domenii, dezvoltarea urbană, Avem un contact uh, uh, apropiat cu autoritățile de la Juba și din Khartoum. Noi sperăm ca Uniunea Europeană să aibă în continuare un dialog structurat cu noul guvern din Sudanul de Sud și, între timp, Uniunea Europeană va colabora de aproape cu Națiunile Unite pentru a sprijini guvernul din Sudanul de Sud în dezvoltarea unui plan de ajungere a păcii și a capacităților, așa cum s-a cerut în rezoluția Națiunilor Unite. De asemenea, Așteptăm cu nerăbdare să participăm la conferința internațională importantă care va fi organizată la Washington la sfârșitul acestui an. Uniunea Europeană trebuie, trebuie să aibă suficiente capacități la fața locului pentru a fi un actor eficient. Biroul nostru din Juba ar trebui să se transforme într-o delegație completă cât mai repede, să avem la dispoziție suficient personal la fața locului pentru a ne uh, îndeplini ambițiile pe care le avem. Parlamentul European, desigur, poate să aibă un rol important în procesul de consolidare a instituțiilor democratice prin dezvoltarea unor legături directe cu adunarea uh, reprezentanților aleși din uh, Sudanul de Sud. Aș dori să profit de această ocazie să spun că avem motive să fim îngrijorați în ceea ce crește situația din Sudanul de Sud. Există conflicte care continuă încă în zona Nilului Albastru, mii de oameni în continuare uh, pleacă din zona respectivă și uh, organizațiile umanitare nu au putut să aibă acces în zona respectivă. Sper că Parlamentul European va găsi timpul pentru a discuta situația de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Tirolien, doreți să trageți concluziile? Nu? Mă scuzați, doamna de Kaiser, v-am uitat. Merci, Madame la Présidente. Mais, euh... Mulțumesc, doamna președintă. Întrebările mele sunt adresate în mod special doamnei Marțen pentru că dispune de informațiile cele mai recente, raportul care a fost uh, realizat de Patrice Tirolien se referă la situația momentului uh, misiunii respective, dar eu cred că Parlamentul va trebui în continuare să se deplaseze în zona aceea uh, și să încercăm să susținem această tânără democrație în colaborare cu adunarea națională de acolo. Oricum, ceea ce s-a spus aici constituie un prim pas, dar Trebuie în continuare să păstrăm relația cu această zonă. Sunt mulțumită de faptul că există un document, o strategie uh, pentru aceste relații și aș vrea să știu uh, în ce domeniu vom putea să acordăm asistență Sudanului de Sud în procesul de dezvoltare și cred că trebuie să existe o planificare strategică. Lucrurile nu sunt ușor de realizat. Am uh, două întrebări legate de ceea ce urmează să se întâmple. Ne aflăm în faza elaborării Constituției, deci, uh, este o activitate legislativă care se desfășoară în acest sens, ar necesita poate o atenție uh, a uh, și o colaborare între partidul aflat la putere în Sudanul de Sud și partidul aflat în opoziție, care înțeleg că este în clipa de față exclus de la această activitate legislativă. Și când Credeți că vor putea să fie organizate alegeri acolo pentru că uh, a fost o chestiune aflată încă în suspensie în luna iulie. Poate că lucrurile din acest punct de vedere au avansat. Iar cea de-a doua întrebare se referă la acordul de la Cotonou. Oare Sudanul de Sud este pregătit uh, în ce privește acordul de la Cotonou să ratifice și contractul uh, cu uh, Tribunalul Penal Internațional? pentru că există o atenție deosebită a relațiilor între Sudan, partea de nord și Sudanul de Sud, că în luna iulie încă lucrurile din acest punct de vedere nu erau tranșate și uh, este foarte important să existe această recunoaștere a Curții Penale uh, Internaționale, având în vedere situația uh, anterioară conflictuală cu partea de nord a Sudanului. Și în ultimul rând, aș vrea să avertizez nu doar Comisia DEVE, dar și Comisia pentru Drepturile Omului că pentru următoarea întâlnire de la Strasburg ar trebui să uh, se analizeze uh, situația dramatică din, pe plan umanitar. Uh, Rosalina Martens a vorbit despre persoanele care și-au părăsit uh, Eh, locurile natale au avut de suferit în urma bombardamentelor și este vorba și de probleme în partea de nord. Noi nu ne-am încheiat eh, activitatea în cadrul acestei eh, Comprehensive Peace Agreement deci uh, încă nu a avut loc uh, referendumul uh, care urma să fie organizat. Există chestiuni care se află în suspensie și care pot crea probleme pentru viitor. Deci, pe scurt, urgența asistenței ajutorului umanitar, ce presiuni putem exercita noi asupra Nordului, poate că merită să ne concentrăm pe această problemă și Rosalind poate să ne spună dacă se pot exercita presiunea asupra Nordului și asupra lui Bashir ca să uh, nu mai violeze dreptul internațional și care sunt uh, pașii care pot fi făcuți uh, în direcția democrației înainte de următoarele alegeri. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Deci Îi dau cuvântul domnului Garidu Luis din partea comisiei dacă dorește să intervină. Da? Nu? Nu. Nu. Bun? Atunci, doamne Marcel, pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. În, uh, referitor la prima întrebare, uh, starea actuală a Constituției, uh, trebuia făcută o Constituție provizorie, dar aceasta a dat naștere tensiunilor cu partidele de opoziție din Sud, Ei voiau să joace un rol mai important în uh, acel proces. Constituția de tranziție a fost adoptată înainte de 9 iulie și apoi a început pregătirea unei Constituții permanente pentru Sudanul de Sud și am încurajat uh, guvernul să se asigure că în această etapă procesul uh, revizuirii Constituției să includă toate părțile relevante și partidele de opoziție, societatea civilă și așa mai departe. Uh, cu privire la acordul de la Cotonou, am rămas uh, în legătură cu guvernul din Sudanul de Sud și ei sunt conștienți, trebuie să fie conștienți de procesele ce trebuie respectate pentru a fi parte a acordului. Există anumite implicări din cauza limbii și statutul de la Tribunalul Curții Penale, Tribunalul Penal Internațional, este o problemă ce trebuie uh, cântărită dacă ei se decid că vor să meargă înainte și să accepte acordul și semnalele sunt pozitive în această direcție, atunci am, putem spune că am făcut tot ce ne-a stat în putință să încurajăm acest proces. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul domnului Tirolia, îi voi da cuvântul domnului Rinaldi, care vrea să adauge ceva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să completez informațiile date mai devreme. Îmi cer scuze, nu am fost uh, prezent mai devreme. Am participat la o altă reuniune, altă comisie. Am de spus trei lucruri. În primul rând, rolul ONG-urilor Eh, Sudanul de Sud eh, există probleme. În ultimii ani ONG-urile au acționat acolo, rolul lor trebuie să fie astăzi mai mult sau mai puțin eh, revizuit. Pentru prima dată ele au de-a face cu un stat, cu o serie de condiții care înainte nu erau îndeplinite. Uh, am discutat cu ONG-urile, ele trebuie să uh, își um, actualizeze informațiile. Uh, statul, Sudanul de Sud, trebuie să valorizeze rolul ONG-urilor, mai ales pe teren, pentru că ele sunt una, unul din puținele instrumente pe teren. Al doilea punct, există problema cu partea de sud, problema reconcilierii naționale, care este prioritară. În centru, în nord, în sud, există o stare de conflict foarte accentuată, care necesită Uh, formarea unei noi comunități internaționale. Aceasta este o prioritate fie pentru noul guvern de la Juba, fie pentru comunitatea internațională. Al treilea punct care mi se pare important, resursa principală din Sudanul de Sud e petrolul. Am uh, trecut prin experiența Timorului de Est veniturile din petrol, care sunt un fond separat de bugetul de stat, de trebuie să existe în această privință o transparență a fondurilor. Să existe condiționalități în ceea ce privește folosirea veniturilor din petrol și prevenirea corupției. Ne-am întâlnit cu parlamentarii din Sudan, care păreau motivați în uh, lupta lor împotriva corupției, dar când veniturile vor uh, sosi, va deveni o problemă. Uniunea Europeană și comunitatea internațională au un cuvânt greu de spus. Vă amintesc că Timorul de Est este un exemplu în această privință noi putem să insistăm uh, asupra autorităților de la Juba. Vă mulțumesc. Domnul Tirolian, vreți să luați cuvântul? Doar pentru a trage concluziile, cred că există o voință puternică de dezvoltare în uh, Sudanul de Sud, s-au făcut progrese. În Sudanul de Sud există bogății naturale, există și uh, capacitate de dezvoltare a agriculturii, dar, din păcate, există tensiuni interne, tensiuni externe și uh, exist, a existat o exploatare de către Sudanul de Nord, care, uh, de asemenea, s-a făcut simțită în ultimii ani. Deci, trebuie să știm că în clipa de față obiectivele stabilite inițial nu au fost uh, atinse, în aceste condiții, uh, în continuare și ONU și Uniunea Europeană trebuie să se angajeze mai intens în Sudanul de Sud pentru ca această regiune să devină un exemplu de reușită în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult, domnule Tirolien, și trecem la punctul următor. Este vorba despre revizuirea politicii europene de vecinătate. schimb de opinii pe marginea avizului pe care l-am redactat eu. Competența de fond este uh, Comisia AFET. Deci, îmi cedez cuvântul pentru o prezentare succintă a proiectului de aviz. Este vorba de revizuirea politicii europene de vecinătate și um, documentul uh, elaborat de Comisia AFET este în linii mari complet, uh, susțin punctele de vedere. Există o serie întreagă de preocupări pe care le îmbrățișăm în uh, ce privește dezvoltarea acestei relații. Deci, în avizul meu am insistat asupra unor elemente care mi s-au părut fundamentale, coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Trebuie să uh, fie uh, evidentă ca preocupare majoră a Comisiei noastre. Este vorba despre o obligație constituțională pentru Uniunea Europeană din articolul 208 uh, din Tratatul de Funcționare UE este politica europeană de vecinătate prevăzută inclusiv pentru uh, țările de răsărit cât și vecinii din sud și am insistat în avizul meu pentru ca atât Comisia Europeană cât și Serviciul de Acțiune Externe să stabilească obiective în domeniul cooperării pentru punerea în deplinire a politicii de vecinătate și mai ales a celor mai importante obiective care este reducerea ă, sărăciei, eradicarea sărăciei de asemenea uh, relațiile legate de fluxurile migratorii între Uniunea Europeană și vecinii din Sud și răsărit uh, trebuie să fie clarificate. Nu trebuie să uh, uităm că trebuie să ținem seama de uh, obiectivele de securitate ale Uniunii Europene, dar trebuie să analizăm aceste aspecte și în cadrul dezvoltării durabile. Uh, și um, am invitat Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să se concentreze pe protecția drepturilor fundamentale ale migranților și refugiaților și nu doar asupra gestionării fluxurilor migratorii. Cred că este important pentru noi să amintim că bugetul, asistența pentru dezvoltare și asistența umanitară sunt uh, aspecte ale politicii europene de vecinătate. Am constatat că există probleme uh, legate de uh, Orientul Mijlociu, iar Uniunea Europeană trebuie să um, se concentreze inclusiv pe această relație. Din păcate, politica Uniunii Europene în zona Orientului Mijlociu uh, este nesatisfăcătoare și Uniunea Europeană trebuie să devină un actor politic și diplomatic de prim rang în Orientul Mijlociu. Și voi încheia intervenția mea amintind că primăvara arabă are consecințe importante asupra relațiilor Uniunii Europene și vecinilor noștri și voi insista asupra susținerii uh, reprezentanților societății civile care trebuie de asemenea să uh, participe la configurarea uh, noi puteri în aceste noi democrații democrației, pe baza respectului comun al valorilor, democrația, drepturile omului, rolul important al femei, respectul pentru justiție, respectul pentru libertățile fundamentale, buna guvernanță, repartiția echitabilă a venitului și lupta împotriva sărăciei. Vă mulțumesc și aștept acum comentariile dumneavoastră. Domnul Guerrero, vă dau cuvântul. Gracias, señora președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, raport în ceea ce privește asistența umanitară și uh, raport pentru aviz, um, pentru aviz din cadrul Comisiei AFET. Am citit cu mare interes uh, avizul dumneavoastră și pot să sprijin abordarea pe care o aveți în ceea ce privește legătura existentă între politica de dezvoltare și uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Sprijin de asemenea ideea să păstrăm fondurile pentru dezvoltare alocate asistenței pentru dezvoltare uh, în locul uh, unei situații confuze în care am amestecat fondurile cu uh, cele destinate politicii uh, pentru vecinătate. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește rolul nostru important pe care ar trebui să-l avem în Orientul apropiat și în ceea ce privește fluxurile migratorii și în toate aspectele dificile în aceste domenii. Am văzut uh, ce s-a întâmplat în lume și primăvara arabă ne dă speranță, cred că în mijlocul acestor dezastre, acestor uh, probleme economice cu care ne confruntăm, uh, vedem că societăți care au fost uh, guvernate de dictaturi în, ultimii, în ultima perioadă au intrat pe acest proces de a-și câștiga libertatea. Desigur, încă nu au ajuns la finalul acestui proces, dar Uniunea Europeană s-a angajat că va ajuta aceste țări să uh, um, ajungă și să-și îndeplinească obiectivele. Desigur, țările din sudul um, Mării Mediterane au o importanță strategică pentru Uniunea Europeană și cred că nu am înțeles acest lucru întotdeauna foarte bine. Această țară, această zonă are o importanță strategică din punctul de vedere al resurselor energetice, al uh, securității și, așa mai departe această situație este și importanța lor strategică este din ce în ce mai importantă acum, deoarece tocmai se manifestă acest proces de tranziție înspre democrație, proces pe care ar trebui să sprijinim. Abordarea generală a Uniunii Europene este următoarea. Politica de dezvoltare și asistența pentru dezvoltare pe care o sprijinim noi în acest moment ar trebui să aibă o importanță din ce în ce mai mare în politica externă a Uniunii Europene. Aceasta este abordarea adecvată și eu aș dori acum să mă refer la un aspect care eventual ar trebui să fie in, inclus în acest uh, aviz. Și mă gândesc la legătura între perioada de reconstrucție, de reabilitare a structurilor din țări cum este Libia, care a trecut printr-o situație de conflict care a dus la distrugeri masive a infrastructurii, cred că am putea să facem o referință eventual la faptul că dacă vom desemna un reprezentant special pentru zona Mediteranei de Sud care să monitorizeze procesul de tranziție înspre democrație, ar trebui să în perspectiva legată de dezvoltare în uh, acțiunile din această zonă. Domnul Bernad- Bernardini Leon este uh, reprezentantul special în acest moment și dacă am înțeles eu bine, dumnealui ar fi pregătit să își asume acest rol de consolidare și de, promova, de promovare a politicilor de dezvoltare. Și dacă există o caracteristică regăsită în toate aceste fenomene, aceasta este mobilizarea tinerilor, mobilizarea femeilor, dorința de a, de a avea un proces electoral liber. Și din acest punct de vedere, asistența pentru dezvoltare ar trebui să ajute uh, consolidarea societății civile, mai ales în ceea ce privește rolul tinerilor și a femeilor. Ne dorim de asemenea să asistăm parlamentele locale. La sfârșitul acestui an vor fi organizate, desigur, diferite alegeri și nu există o largă, parlamentă, o largă experiență parlamentară și noi cred că am putea să contribuim acum. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Caros. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Pot să sprijin, desigur, toate, toate cele formulate de dumneavoastră în acest aviz. Eu aș dori să adaug câteva lucruri uh, în legătură cu fluxurile migratorii. Este foarte important ceea ce a spus dumneavoastră și anume că nu ar trebui să ne, nu ar trebui să discutăm doar criza, ci ar trebui să ne gândim și la drepturile um, imigranților. Deoarece dacă este să vorbim despre țări care primesc imigranți, atunci această problemă cred că ar trebui să fie în, împărtășită între, să fie împărțită între toate statele europene, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere uh, al drepturilor uh, omului. Exterior. Mulțumesc, dau acum cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă, domnul Cremonini. Thank you very much. Yes. Um... Mulțumesc foarte mult. Cred că proiectul de aviz și dezbatere au uh, accentuat anumite elemente. Aș dori să vă reamintesc că scopul politicii uh, externe a Uniunii Europene este să, bazat pe anumite valori comune, printre care se numără și democrația adevărată. Evenimentele ne-au arătat că Stabilitatea, securitatea și prosperitatea nu există decât când există democrație adevărată. E un punct important, suntem conștienți de asta. Politica de vecinătate europeană are de scop promovarea siguranței și prosperității prin crearea cadrului, prin uh, încurajarea societății civile, instituțiilor necesare democrației și a statului de drept necesar pentru dezvoltarea economică. Toate acestea favorizează prosperitatea și scad sărăcia. Obiectivul uh, politicii de vecinătate europene coincide cu scopul dezvoltării. Nu văd o dihotomie între aceste două politici. Când vine vorba de migrație, e într-adevăr important să înțelegem legătura dintre migrație și dezvoltare. Toți membrii sunt conștienți că negociem uh, parteneriate de mobilitate uh, au început uh, discuții, în special în sudul Mediteranei, Tunisia, Maroc, pentru crearea parteneriatelor de mobilitate, care vor lua în considerare toți cei trei piloni ai politicii de mobilitate, prin, spre exemplu, ajut, dezvoltarea, dezvoltării țărilor de origine. În concluzie, s-a menționat de asemenea că sarcina USR este să coordoneze dar și instituțiile financiare internaționale pot contribui la acest aspect. În concluzie, PV are, ia în considerare toate aceste aspecte. Politica de, europeană de vecinătate uh, implică și dezvoltarea vecinilor prin alocarea fondurilor în diferite zone. E o decizie politică, dar politica de vecinătate are drept obiectiv uh, dezvoltarea vecinilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul reprezentatei Comisiei Europene. Nu, da. Vă mulțumesc foarte mult. Societatea civilă... doresc să vă spun că în ceea ce privește uh, societatea civilă facem foarte multe lucruri, atât în dimensiunea estică cât și în cea de sud, mai ales în ceea ce privește sprijinirea educației. După cum s-a spus, facem foarte mult în protocoale uh, regionale, sprijinim uh, drepturile omului și așa mai departe. Deci folosim toate instrumentele de cooperare în această zonă. Vă mulțumesc! Eh bien, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult pentru aceste concluzii. Termenul de depunere a amendamentelor expiră pe 14 octombrie la ora 12 și votul va avea loc pe 7 noiembrie. Deci uh, aștept uh, comentariile și propunerea de amendament dacă considerați că vor fi necesare. Și trecem acum la controlul bugetar al ajutorului umanitar acordat de Uniunea Europeană gestionat de către ECO și în legătură cu acest punct al ordinii de zi care de asemenea mi este atribuit. Eh, avizul va fi adoptat pe 8 eh, decembrie, nu iertați. Eh, voi fi raportoarea pentru aviz, deci voi continua făcând o scurtă prezentare a proiectului meu de aviz. Deci, având aceste două pălării, <laughs> va trebui să văd pe care mi-o apun. Deci Comisia de Control Bugetar este competentă în fond. Nu mi-a transmis proiectul de raport, totuși secretariatul m-a informat în legătură cu elementele principale. Analiza Comisiei de Control Bugetar în sistemul de audit privind uh, fondul de ajutor umanitar gestionat de ECO este în termen general pozitiv. Se ține seama de observațiile făcute de Curtea de Conturi în anul 2009 în legătură cu punctele slabe în uh, această activitate de gestiune. Deci, uh, în ce privește cooperarea cu ONG-urile finanțate de către Direcția Generală ECO, domnul Martin Ehrenhauser este raportor și consideră că este nevoie de respectarea unei strategii de gestionare a riscului și mai mare transparență în ce privește finanțarea în relația cu partenerii și sumele gestionate de către ECO. În ce privește bugetele pentru ajutorul umanitar, este nevoie de o abordare mai realistă în ce privește estimările de necesități anuale. Și în ce privește criza recentă din Haiti și din Pakistan, Comisia Cont se felicită pentru reacția rapidă și semnificativă a Direcției Generale ECO, chiar în condiții foarte dificile, dar uh, regretă totuși prea slabă coordonare. Deci, în ce privește proiectul meu de aviz, uh, insistă asupra subfinanțării cronice în domeniul ajutorului umanitar. Există, din păcate, dificultăți în ce privește disponibilizarea banilor și în avizul meu uh, apreciez creșterea uh, volumului instrumentelor financiare pentru ajutorul umanitar conform propunerii Comisiei în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, pentru că este o creștere semnificativă uh, față de perioada 2007-2013 și sperăm ca fondurile să fie destinate în special uh, necesităților umanitare urgente. Sperăm să se realizeze uh, un progres uh, în ce privește inclusiv activitatea de reabilitare în zonele afectate și uh, sperăm ca dispozitivul financiar să poată fi accesat într-o manieră mai flexibilă și, din păcate, realocarea sumelor în condiții de criză, din păcate, este greu de uh, realizat, chiar dacă este prevăzut în cadrul legislativ. Deci apreciez organizarea unei audieri a Comisiei DEVE în perioada 2012. Iar în ce privește instrumentele utilizate de către Direcția Generală ECO în privind selectarea proiectelor eh, și introducerea unui instrumentar electronic în ce privește gestionarea eh, fondurilor, considerăm că vor exista eh, beneficii pentru rapiditatea procesului și Sperăm ca um, și micile ONG-uri să poată avea acces la aceste forme de finanțare europeană, pentru că ele au posibilități administrative limitate deci apreciez uh, diversificarea partenerilor și adaptarea instrumentelor pentru sectorul umanitar. Direcția Generală ECO a efectuat o selectare riguroasă a partenerilor în baza unei metode eficiente și a utilizării bunelor practice în ce privește acordarea de ajutor umanitar și calitatea partenerilor este incontestabilă. Controlul se va efectua prin uh, auditări de către uh, case Um, de auditare specializate. Și vă dau cuvântul, dar nu știu, da, doamna Keller dorește să intervină, vă rog. Question, um, Da, aș avea o întrebare. Nu știu dacă se potrivește în cadrul acestei discuții. Auditarea bugetară a spus de mai multe ori că ce ar trebui să se facă în asistența pentru dezvoltare, ar trebui să avem niște sume paușale, să nu ne referim la fiecare factură în parte, pentru ca să se ajunge la greșeli. Nu știu dacă acest lucru a fost uh, inclus în uh, raport, nu știu dacă este relevant pentru activitatea Direcției Generale ECO sau nu. Este o bună întrebare, domnul Gheorenț. Ce credeți? Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Spiegeler de Îi voi da cuvântul domnului Spiegler din partea Direcției Generale ECO. Um, Vă mulțumesc, doamnă președintă. O reacție rapidă în ceea ce privește proiectul de aviz mai întâi. Salutăm acest raport, care, după părerea noastră, este unul foarte echilibrat, recunoaște în mod foarte clar um, eficacitatea și eficiența um, ajutorului umanitar și facem compliment sistem, sistemului nostru de control. Men menționează de asemenea parteneriatului și abordării noastre bazate pe rezultate. După cum ați spus, există unele aspecte care trebuie analizate mai mult, mai ales în ceea ce privește raportarea și verificarea organizațiilor Națiunilor Unite, îmbunătățirea în ceea ce privește metodologiei noastre de a ne stabili necesitățile și apoi se subliniază aspectele structurale în ceea ce privește consolidarea bugetară. În ceea ce privește sumele uh, forfetare, uh, acest lucru nu este inclus în raportul, în acest raport și, de fapt, nu este un lucru foarte relevant pentru direcția noastră generală. Există, desigur, anumite uh, Uh, cheltuieli unde am putea discuta dacă am, ar fi mai bine dacă am avea acest uh, sistem sau nu, dar de fapt nu reprezintă un aspect uh, prioritar și nu se regăsește desigur în acest raport. În ceea ce privește recomandările, le salutăm și pe acestea. Um, avem în față două exerciții foarte, foarte importante. Unul dintre acestea este cadrul financiar multianual și uh, Cred că recomandările făcute vor influența uh, bine uh, aceste două exerciții. Mulțumesc. Nu mai există lor de cuvânt. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor uh, a fost modificat și va avea loc pe 12 octombrie la ora 17. Votul va avea loc pe 7 noiembrie. Punctul 19, diverse, există? Nu. Nu avem nimic la diverse, deci data următoare viitoarei reuniuni a Comisiei DEVE va avea loc la Bruxelles pe 7 noiembrie la ora 15, de la 15 până la ora 18.30. În această după amiază, reuniunea noastră va fi continuată de o reuniune interparlamentară a Comisiilor DEVE și DROA cu parlamentele naționale în legătură cu condiționalitatea legată de drepturile omului în politica de dezvoltare. Vă invit pe toți să participați. Cred că este foarte important să fim prezenți la această reuniune pentru că uh, vin uh, colegi parlamentari uh, la noi pentru această întâlnire. Vă doresc poftă bună și pe după amiază. Domnule Berman. Pour revenir à 15h, monsieur Berman. Trebuie la ora 15 împreună cu parlamentarii naționali.